Liebe Kolleginnen und Kollegen, dragi colegi, dragi colege, doamnelor și domnilor, stimați oaspeți, este o mare onoare pentru mine să pot să îi urez bun venit alături de noi laureatului uh, premiului Zaharov, Denis Mukwege, și uh, delegate din Republica Democratică Congo. Stimate domnule Mukwege, doamnă, fiți bun, bineveniți la Parlamentul European. Permiteți-mi, înainte să onorez angajamentul dumneavoastră, să salut și alți uh, oaspeți care luptă pentru libertate și pentru drepturile omului. Printre ei, reprezentant, reprezentanta mișcării Euromaidan, care se află alături de noi și căruia doresc să-i urez bun venit în, um, ca reprezentantă a mișcării Euromaidan. Sie, Frau und Ihre Kollegen. Doamnă Shepetelnikova, dumneavoastră și colegii și prietenii dumneavoastră ați dat dovadă de foarte mult curaj și cu vieții, Viața noastră a fost amenințată, însă ați ieșit în stradă pentru a lupta pentru o Ucraina liberă și democratică și pentru aceasta uh, vă asigurăm de solidaritatea noastră și de sprijinul nostru. Doresc de asemenea să urez bun venit doamnei Yunus. Dumneavoastră, doamna Yunus, ați venit pentru a o reprezenta pe doamna Naila Yunus, mama dumneavoastră, pentru că, care nu poate fi alături de noi pentru că este în continuare în închisoare. Bun venit, doamna Yunus! Doamna Yunus este, a fost nominalizată la premiul Zaharov deoarece a creat Institutul pentru Libertate și Democrație și a luptat uh, cu foarte mult curaj pentru drepturile omului în Azerbaidjan. Parlamentul European solicită guvernului din Azerbaidjan să elibereze această femeie nevinovată a cărei stare de sănătate s-a înrăutățit în mod dramatic. Doresc să adaug faptul că am înțeles să trimi, am încercat să trimitem o delegație parlamentară uh, în Azerbaijan pentru a o vizita pe doamna Yunus, dar până acum nu am reușit. Deci protestez în mod clar împotriva faptului că colegilor noștri nu le-a fost uh, permis accesul uh, la doamna Yunus. Nu este ceva ce putem accepta. De aceea, prezența fiicei ei alături de noi astăzi este un act simbolic. Doamnelor și domnilor, mai bine decât aș putea eu să îl descriu, spune un uh, film ceva despre domnul Mukwege, un film pe care doresc să vi-l arăt înainte să continuăm. Äh, aceste imagini impresionante spun mult despre dumneavoastră, stimate domnul, domnule doctor Mukwege. Aveți o personalitate puternică, dar în același timp sunteți modest și sunteți un om care și-a dedicat viața pentru luptei pentru dreptate. Un medic care se ocupă mm, fără răgaz de pacienții, pacienții săi, și care face tot ce poate pentru a le alina suferința îngrozitoare. Și totuși, noi cu, foarte, noi cu greu ne putem închipui durerea pe care o vedeți în fiecare zi în spitalul dumneavoastră, cel pe care l-ați uh, fundat, uh, fondat, uh, Spitalul Panții. Deci nu putem decât să exprimăm respectul profund față de ceea ce faceți în fiecare zi. În loc să vă întoarceți privirea, vă supuneți aceste activități, vedeți, violență îngro îngrozitoare și vă ocupați de uh, victimele uh, războiului și vă ocupați uh, de femeile și fetele care au fost victimele abuzului sexual. Ați alinat suferința a mii de uh, femei și fete. Le-ați întins o mână pentru a uh, le, pentru a le vindeca corpurile rănite și sufletele afectate. Violul este folosit ca o armă de război în mod sistematic împotriva inocenților, iar aceste fapte violente nu sunt simplu violențe, fac parte dintr-o strategie. Violurile sunt întotdeauna inumane și brutale și le condamnăm. Însă nu trebuie să ne rezumăm la vorbe. Și asta înseamnă că impunitatea care există de facto în conflicte armate pentru uh, violuri trebuie să își găsească un sfârșit. Când sunt ordonate violuri, de către lideri, este vorba de o, o crimă de război, iar aceste crime de război trebuie să fie pedepsite ca atare. În continuare, în Republica Democratică Congo au loc uh, violuri în masă. Femei nenumărate au suferit același destin în Siria, în Irak, în Ruanda, în Bosnia-Herzegovina și în cadrul altor conflicte armate. Și aproape toate aceste uh, crime au rămas nepedepsite. Parlamentul European solicită uh, guvernului Republicii Democratice Congo, dar și celorlalte guverne în țări în care au avut astfel de uh, cazuri, să facă totul pentru a duce în fața justiției pe cei uh, vinovați și a pune capăt acestui fenomen și să facă tot ce pot pentru a permite femeilor un acces liber la sistemul juridic. Stimate domnule doctor Mukwege, Parlamentul oferă premiul Zaharov pentru activitatea dumneavoastră, pentru munca dumneavoastră de medic și pentru activitatea dumneavoastră de luptă pentru demnitatea femeilor din țara dumneavoastră. Sper că împreună vom reuși să um, ajungem la o conștientizare a faptului că um, violul este folosit ca armă de război. Este o crimă oribilă pe care trebuie să o combatem cu toții, cu toată puterea noastră, pentru a o stârpi. Dumneavoastră ieri ați spus la Parlamentul European o propoziție care m-a impresionat. Ați spus prin faptul că mi-atribuiți acest premiu, recunoașteți curajul tuturor femeilor și fetelor din regiunea mea. Și recunoașteți uh, aceste uh, femei și rolul lor. Sunt mândru că acest uh, premiu, uh, că să pot Uh, acorda acest premiu domnului doctor uh, Mukwege. Domnule doctor Mukwege, aveți cuvântul. Domnule președinte al Parlamentului European, doamnelor și domnilor reprezentanți ai popoarelor Uniunii Europene, distinși invitați, fiecare cu titlurile și calitățile respective, cu multă modestie și cu mare speranță primesc astăzi prestigiosul premiu Saharov pentru libertatea spiritului. În acest an, ați comemorat cea de-a 100 aniversare a primului război mondial. Europa credea că avea să fie ultimul război și că civilizația urma să triumfe. Însă, din nefericire, n-a fost așa. 30 de ani mai târziu, nebunia oamenilor din nou se făcea simțită. De atunci și mai apoi ați ales pacea și ați ales traiul împreună într-o societate orientată spre libertate și prosperitate. Într-un context în care siguranța e din ce în ce mai instabilă, în care focarele de criză se înmulțesc, mai ales în vecinătatea directă a Uniunii Europene, doresc înainte de toate să mulțumesc aleșilor popoarelor europene că pun în prim plan tragediile umane prin care trec femeile victime ale violurilor și violențelor sexuale în zona estului Republicii Democratice a Congoului. Într-o lume în care valorile sunt inversate și violența se banalizează cu forme din ce în ce mai îngrozitoare, a spune nu violenței înseamnă a fi dizident, atrăgând atenția lumii asupra nevoii de a proteja femeile în perioada unor conflicte armate, dumneavoastră ați spus nu indiferenței față cu una din cele mai mari catastrofe umanitare din uh, epoca modernă. Dumneavoastră ați afirmat din nou că soluționarea conflictelor în zona Marilor Lacuri și promovarea drepturilor omului și a democrației sunt și rămân priorități ale politicii externe a Uniunii Europene prin intermediul acestui premiu, ați hotărât să acordați mai mare vizibilitate luptei duse de femeile congoleze de mai bine de 15 ani și să le recunoașteți suferințele, însă și demnitatea și curajul lor. Domnule președinte, regiunea unde trăiesc eu e una din cele mai bogate de pe planetă. Cu toate acestea, marea, imensa majoritatea locuitorilor săi trăiesc într-o sărăcie extremă din cauza insecurității și a proastei guvernanțe. Corpul femeilor a devenit un adevărat câmp de bătălie și violul e utilizat ca o armă de război. Consecințele sunt multiple și au impact asupra întregii societăți celula familiei e distrusă, sesutul social e destrămat, populațiile ajung în sclavagie sau pur și simplu sunt constrânse să fugă din țară cu o economie militarizată, unde legea liderilor grupărilor militare se impune în absența unui stat de drept. Deci, iată, ne aflăm în fața unei strategii de război îngrozitor de eficientă autoritatea statului congolez și a instituțiilor sale rămân fragile și încă nu sunt în stare nici să protejeze populația, nici măcar să-i satisfacă eh, nevoile de bază. Domnule președinte, sunt eh, rare zilele în care actualitățile din regiunea mea nu uh, arată vreo nouă dramă umană. Săptămâna trecută, iată, mai mult de 50 de persoane uh, au fost masacrate cu maceta în teritoriul Beni, în regiunea Nord Kivu sau Kivu de Nord. Femei însărcinate sunt pur și simplu spintecate și bebelușii sunt mutilați. În doar o lună și jumătate, 200 de persoane au fost ucise cu sălbăticie. Ca orice ființă umană, aș vrea atât de mult să nu mai trebuiască să vorbesc de crimele astea odioase cărora le cad victime frații și surorile mele, oamenii. Însă, cum să tac când, iată, de mai bine de 15 ani vedem, vedem lucruri cu care nu se poate obișnui nici măcar ochiul unui chirurg? Cum să tac din gură când știm că aceste crime împotriva omenirii sunt planificate, cu mobiluri pur și simplu doar economice, josnice. Cum să tac din gură când aceste aceleași motive economice au condus și au dus la utilizarea violului ca o strategie de război? La fiecare femeie violată mă uit ca la soția mea și fiecare mamă violată este ca propria mea mamă. Fiecare mamă violată este ca propria mamă și fiecare copil violat ca proprii mei copii. Cum putem să tăcem? Ce ființă umană care are conștiință ar tăcea din gură atunci când este pus în fața unui bebeluș de șase luni cu vaginul distrus, fie prin penetrare brutală, fie prin obiecte contundente, fie cu produse chimice. Deja un, și un singur caz de viol e grav și necesită uh, o acțiune din partea noastră a tuturor. În țara mea vorbim de sute de mii de femei violate și alte, alți, alte mii de copii născuți de pe urma violurilor. În plus, față de milioanele de ființe umane decedate ca urmare a conflictelor. În restul lumii, Toată lumea ar striga de indignare. În societatea congoleză, care nu mai are repere, atrocitățile acestea în masă, iată, sunt văzute în actualități ca simple fapte diverse. Sunt semnele dezolante ale unei societăți traumatizate de prea multă violență și ale unei o societate unde vedem o absență de responsabilitate politică și pur și simplu nu ni se recunoaște umanitatea noastră comună. Domnule președinte, a fost nevoie de prea mult timp și energie ca să reparăm consecințele violenței. E timp acum să ne ocupăm de cauzele acestea. Mii de mărturii ale victimelor ne arată că poporul congolez dorește dreptate, dorește pace și dorește schimbarea. Trebuie să acționăm urgent. Soluții există. Și iată că e nevoie de, și de o adevărată voință politică. Și ne aflăm într-un moment critic. Acordul cadru pentru pace, securitate și cooperare, semnat la Addis Abeba în 2013, nu poate să rămână doar o foaie de hârtie. În calitate de partener istoric și prim contributor a ajutorului, noi facem apel la Uniunea Europeană și la statele sale membre să Uh, reînvie punerea în aplicare acestui acord pe care noi îl numim Acordul Speranței și să utilizeze toate pârghile economice, financiare, dar și politice și diplomatice ca să contribuie odată pentru totdeauna la soluționarea conflictelor în regiunea Marilor Lacuri. în Republica Democratică a Congoului. Consolidarea statului și restabilirea securității în Est constituie cea mai mare din priorități. Reforma sectorului securității e una din cele mai importante reforme instituționale și se află în centrul eforturilor de uh, asumare a responsabilității primare a statului congolez, anume să protejeze civilii, Justiția trebuie de asemenea să se afle în centrul procesului de pace și lupta contra impunității crimelor celor mai grave, inclusiv crimele de violență sexuală, trebuie să fie consolidată. Nu va exista pace și nici dezvoltare economică și nici socială fără a fi respectate drepturile omului. Nu vom avea nici pace, nici dezvoltare economică și socială fără a respecta drepturile omului, fără a despăgubi uh, supraviețuitoarele violurilor și victimele, fără însănătoșirea funcției publice, uh, cu o consolidare a forțelor de securitate și fără mecanisme de stabilire a adevărului pentru a promova reconcilierea. Domnule președinte, drepturile omului sunt nu doar una din valorile fundamentale ale Uniunii Europene, ci și unul din obiectivele ce inspiră relațiile externe ale UE cu promovarea păcii și a dezvoltării și consolidarea democrației și a statului de drept. După modesta noastră părere, e vorba de o adevărată plus valoare a Uniunii față de, alte parteneri, față de alți parteneri internaționali. Însă, real, politica mai foarte adesea ne arată că interesele geostrategice și economice au primatul asupra respectării și protejării drepturilor omului. Proiectul de regulament european și al Comisiei pentru uh, aprovizionare responsabilă cu minerale, care trebuie examinat de către adunarea dumneavoastră, a trebuit să aibă o dimensiune obligatorie și să vizeze și produsele finisate aici în Occident, cât și materiile prime materiile prime din Africa. Exprimăm aici dorința ca fiecare să vegheze ca să asigure mai mult de coerență între politicile economice și respectarea drepturilor omului și să pună demnitatea umană în centrul preocupărilor economice și financiare. Țara noastră Țara noastră are foarte mult potențial și cu un comerț mai responsabil și mai transparent. Congo are capacitatea uh, unei dezvoltări endogene datorită resurselor sale naturale, dar înainte de toate resurselor sale umane, care astăzi nu mai pot fi exploatate uh, pentru beneficiul tuturor într-un context de nici pace, nici război. Domnule președinte, acest premiul nu va avea nicio importanță pentru femeile victime ale violențelor sexuale decât dacă dumneavoastră ne însoțiți pe calea păcii, a dreptății și a democrației. Dedicăm acest uh, premiu, deci, tuturor supraviețuitorilor violențelor sexuale în Republica Democratică Congo și în lumea întreagă. Suntem convinși că schimbarea va veni datorită acestor femei curajoase, hotărâte și demne, care reprezintă sursa noastră de inspirație zi de zi. Dedicăm de asemenea acest premiu tuturor apărătorilor drepturilor omului, care militează zi de zi, adesea în condiții dificile și uh, cumva uh, în spatele scenei pentru a favoriza o cultură a păcii, uh, a, pentru a ajuta victimele să-și ceară drepturile și ca instituțiile să fie mai responsabile. Ținem să salutăm aici profesionalismul și dedicarea tuturor, tuturor celor de la Spitalul din Panzi și tuturor partenerilor care ne-au ajutat ca să ne realizăm munca și mă gândesc mai ales la Agenția Umanitară Europeană ECO, care ne ajută de, iată, 10 ani de zile. Fără dumneavoastră aici, nu ne-am aflat noi astăzi aici. Împreună, decidenți politici, actori ai societății civile și cetățeni, bărbați și femei, trebuie să stabilim o linie roșie împotriva utilizării violului ca armă de război și să construim un viitor mai bun pentru ca și copiii și nepoții noștri să aibă un cadru propice pentru dezvoltarea lor și să permitem tuturor celor care au suferit prea mult să se poată gândi la un viitor cu o mai mare libertate. Domnule președinte, stimați europarlamentari, permiteți-mi să închei adresându-mă, iată de aici, din onorabilul dumneavoastră hemiciclu, cetățenilor din propria mea țară, care sunt numeroși și aici, și pentru că m-au însoțit. Dragi compatrioți, națiunea noastră, Republica Democratică Congo, ne aparține. Resursele sale naturale și umane, instituțiile sale, destinul său, toate țin de responsabilitatea noastră. Noi, poporul congolez, trebuie să ne clădim propriile noastre legi, propria noastră justiție și propriul nostru guvern ca să slujim interesele noastre ale tuturor și nu doar cele ale unora puțini. Premiul Saharov pe care îl primim din partea Parlamentului European e al vostru și reprezintă simbolul libertății gândirii. Un drept uh, care pur și simplu ne-a fost răpit. Un drept la care, ca urmare a terorii și a supririi, adesea se pare că chiar am renunțat. Acest drept este al nostru și popoarele europene, prin reprezentanții lor, ne întind astăzi mâna ca să recuperăm acest drept. Ei vor să ne ajute în lupta noastră pentru libertate, pace, dreptate și progres. Astăzi, uh, astăzi uh, foarte clar și în fața lumii întregi Europa ne arată solidaritatea sa și vrea să meargă alături de noi în căutarea noastră pentru în încercarea noastră de a restaura o viață congoleză demnă. Haideți să ne unim și să mergem alături de ei ca odată pentru totdeauna pacea și dreptatea să domnească în Congo și să putem aspira împreună la un viitor mai bun. Țara noastră e bolnavă, însă împreună cu prietenii noștri din lumea întreagă putem și o vom vindeca. Vă mulțumesc!